Ladies and gentlemen, dear colleagues, may I kindly ask you to be seated? Stimați colegi, vă rog să vă așezați. E deja ora 17 și 5 minute și aș dori să începem ședința noastră. Aș dori să vă urez tuturor bun venit, uh, membrilor Comisiei uh, uh, AFET, membrii Comisiei DEVE, am alături de mine și președintele Comisiei DV și pe uh, președinta Subcomisiei pentru Drepturile Omului, doamna Maria Arena, și dânsa este deci alături de noi. Dați-mi voie să fac mai întâi uh, două anunțuri în calitate de președinte al AFET. Mai întâi, firește, trebuie să adoptăm uh, proiectul ordine de zi al ședinței noastre, care are loc astăzi și mâine. Nu cred să fie comentarii din partea dumneavoastră. Deci, cele două comentarii sunt următoarele. Voturile pentru intrarea între, um, în acordurile interinstituționale în ceea ce privește politica de uh, vecinătate și instrumentul de cooperare pentru dezvoltare și instrumentul pentru uh, asistență pentru dezvoltare au fost uh, planificate pentru 8 octombrie. Voturile vor avea loc imediat după ce se votează um, premiul Sakharov la ora 15. De asemenea, mai e nevoie de o decizie pentru a uh, intra în trialoguri, uh, o decizie comună a Fed și DEVE, deci mi-aș dori ca uh, cât mai mulți dintre dumneavoastră să fie prezenți uh, la uh, vot. Apoi, un al doilea uh, anunț, foarte la curent, este următorul. Președintele Parlamentului m-a informat pe mine că în baza articolului 2, alineatul 2, anexa 7 din codul uh, de procedură, procedura pentru numirea uh, uh, comisarului Laszlo Trociani se suspendă. Deci avem o informație oficială că audierea de mâine a fost suspendată, nu va mai avea deci loc. Nu s-a stabilit o dată pentru viitoarea audiere, însă am uh, transmis președintelui că cel mai bine ar fi uh, ca această audiere să aibă loc pe 14 uh, octombrie, o zi de luni, pentru că oricum este o zi în care Comisia AFET se reunește. Asta uh, doream să vă spun, dragi colegi. De această dată vreau să spun acest lucru colegilor AFET, pentru că colegii de la AFET mi-au tot transmis mesaje prin SMS astăzi și aveau nevoie de această lămurire. Punct de procedură din sală, da? Uh, Mulțumesc, domnul președinte Jermoivie, um, din partea uh, acestei comisii. Uh, apropo de ceea ce spuneați, audierea care um, a fost uh, suspendată, deci audierea care nu mai, nu va mai avea loc. Uh, e bine, mă întrebam uh, legătură cu uh, regulamentul nostru, pentru că aș vrea să știu dacă nu cumva comisia noastră se află astăzi într-o situație paradoxală, adică să nu putem uh, oferi un aviz politic, pentru că comisia uh, jurii, până la urmă, nu e cea care trebuia să dea un aviz politic, ci s-a substituit uh, membrilor comisiei care erau singurii capabili să Uh, iau decizie în privința acestui candidat. Deci uh, aș vrea să știu dacă a existat sau nu un conflict de interese cu Comisia Jurii. Mi se pare că această comisie s-a substituit comisiei normale în care acest comisar ar fi trebuit să fie uh, audiat. Aș dori să văd care este părerea dumneavoastră în legătură cu acest uh, aspect. Bun, înțeleg uh, comentariul dumneavoastră, am luat notă de el, însă noi nu trebuie să discutăm acest punct uh, în acest moment. Jurii a hotărât cu majoritate, iar președintele m-a informat doar că această audiere se suspendă. Uh, prin urmare, nu pot decât să vă spun că mâine nu va mai avea loc nicio audiere. La un alt moment, firește, va trebui să mai discutăm ce s-a întâmplat la jurii, dar deocamdată nu putem discuta acest subiect. Îmi pare foarte rău. Am terminat cu anunțurile președintelui și ajungem la întâlnirea noastră comună cu prietenii din partea Comisiei DEVE și cu prietenii din partea Subcomisiei pentru Drepturile Omului. Aș dori să vă urez tuturor bun venit la această întâlnire comună. Va trebui um, să ni se prezinte în această seară candidații pentru premiul Sakharov uh, acordat pentru libertatea de uh, uh, gândire. Prin acordarea acestui prez, premiu, practic, onorăm uh, indivizi extraordinari care, prin activitatea lor și adesea cu mari pericole la propria viață și libertate, luptă pentru drepturile omului peste tot în lume. Toți candidații și-au adus contribuția, iar curajul uh, lor uh, și munca lor este un aspect care ne inspiră. Dați-mi voie să vă reamintesc care este procedura de selecție pentru acești candidați pentru laureat. Noi Uh, vom uh, decide asupra candidaților propuși uh, de grupe politice. Vom vota um, pe 8 octombrie la viitoarea noastră întâlnire, după care vom înainta o listă cu trei candidați conferinței președinților care va decide uh, și va anunța apoi și, uh, și candidatul care a câștigat pe 24 octombrie la Strasburg. Acest premiu este poate cel mai vizibil aspect al muncii pe care Parlamentul nostru o susține peste tot în lume, aceea de a proteja drepturile omului peste tot în lume. Uh, E clar uh, că Parlamentul are și alte politici, monitorizează activitatea altor instituții și se implică și promovează drepturile omului um, uh, la rândul său. Prin uh, abilitățile sale bugetare, Parlamentul are un cuvânt de spus în ceea ce privește alocarea fondurilor pentru finanțarea instrumentelor folosite pentru protejarea și promovarea drepturilor omului. De asemenea, folosim și instrumentele complementare ale Uniunii Europene și programele care sunt dezvoltate în acest domeniu. Prin urmare, trebuie spus că luăm în calcul drepturile omului atunci când uh, ne gândim la cooperare, la acordul de cooperare pe care Uniunea Europeană vrea să le încheie cu alte state. De asemenea, monitorizăm situația drepturilor omului în multe state, ceea ce cu siguranță poate să um, facă diferența. Dați-mi voi să reamintesc faptul că acest Parlament a sărbătorit și a susținut oameni ca Denis Mudvege, Nadia Murat, Raif Badavi uh, sau Oleg Sentsov. Îi susținem de-a lungul anilor și mai mult de atât îi susținem atunci când au nevoie de noi. Chiar mai devreme în această lume ne-am bucurat să uh, aflăm uh, că uh, domnul Sensov a fost eliberat. Aș da acum cuvântul domnului Tomas Tobe, care prezidează Comisia DEVE pentru a anunța care sunt candidații pentru premiul de anul acesta. Mulțumesc, domnule McAllister, stimați colegi, acesta este prima dată când uh, eu am onoarea să coprezidez o întâlnire pentru premiul Sakharov. Cred că uh, cu toții ar trebui să fim mândri că suntem parte a acestui proces. Premiul Sakharov nu este doar un exercițiu de rutină, ci este într-adevăr o oportunitate pentru noi uh, să uh, dăm detalii despre munca și provocările cu care se confruntă uh, activiștii pentru drepturile omului din lume. Se creează un cadru în care noi, ca Parlament, recunoaștem contribuția lor excepțională la apărarea drepturilor omului și la promovarea democrației peste tot în lume și prin care putem să, mulțum, să le mulțumim pentru curaj și pentru angajament. Prezentarea celor cinci candidați se va face în ordine alfabetică. Pentru detalii în ceea ce privește acești candidați, veți putea uh, consulta bro broșura pe care o aveți la uh, îndemână. Dați-mi voie să spun că începem cu prezentarea candidaților și uh, aș dori să vă reamintesc tuturor că am alocat 10 minute maximum pentru fiecare candidat. Nu uh, dorim uh, să uh, folosim ciocanelul pe care îl avem la îndemână pentru a respecta timpul, ci apelăm la dumneavoastră să înțelegeți că nu avem mai mult timp pentru niciunul dintre candidați. Aș dori acum să începem cu primul candidat, iar primul candidat uh, este Mariel Franco, uh, Chief Raoni și uh, Clodelis Silva dos Santos, voci pentru drepturile omului și pentru protecția mediului. Aceștia au fost nominat, nominalizați de către Sandy și GUE. Vom începe cu o scurtă prezentare, un clip, urmat de intervenții din partea colegilor noștri, Isabel Santos din partea Sendi și Marisa Matias din partea GUE. Așadar, vom urmări uh, mai întâi acest clip uh, și sperăm că va și funcționa.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 Mulțumesc foarte mult. Voi vorbi portugheză, căci uh, și uh, candidații vorbesc limba portugheză. Candidatura conjuntă de Mariel Franco. E o adevărată plăcere să prezint în numerele S și D acești candidați. E o adevărată onoare pentru mine că pot să fac această prezentare în portugheză, o limbă care îi unește pe Mariele Franco, pe șeful Raoni și pe Clodelis Silva dos Santos. Șeful Raoni sau Raoni este un activist pentru mediu din Brazilia, este un conducător recunoscut internațional carismatic al poporului Kayapo de-a lungul uh, râului Shingu. Șeful Raoni luptă de peste patru decenii pentru apărarea teritoriului în care s-a născut și a crescut. E vorba de lupta împotriva defrișării pădurilor tropicale, lucru care îi pune Uh, viața poporului în pericol. Clodelis Silva dos Santos, o activistă pentru drepturile omului, pentru mediu, care prin activitatea ei, după asasinarea fraților, fratelui și um, cumnatei lui, cumnatei ei, îmi cer scuze, um, s-a implicat Rudele și apropiații doamnei de Santos se numără printre cei 1500 uh, de activiști asasinați în 50 de țări între 2002 și 2017, deoarece au protejat uh, pământul, cursurile de apă, păduri sau alte um, resurse naturale. Mariela Franco, născută pe 27 iulie 1979 a fost un politician, o feministă, o activistă pentru drepturile omului. Și a fost o critică, o voce critică la adresa violenței uh, exercitate de forțele de poliție. A fost uh, consilier municipal în orașul Rio de Janeiro, s-a implicat permanent uh, pentru protecția drepturilor uh, femeilor de culoare, persoanelor LGBTI și a tinerilor. În 2017 uh, ea uh, se întorcea, îmi cer scuze, pe 14 martie 2018 uh, doamna Franco și șoferul dumneei au fost uciși. Doi polițiști au fost reținuți ulterior acuzați de um, această crimă. Conform grupului Gay de Bahia, una din asociațiile LGBTI, cel puțin 420 de persoane din comunitatea LGBT au fost uh, ucise sau uh, și-au luat viața în, uh, într-un context marcat de homofobie în această țară. Nu se poate ca activiștii pentru drepturile omului, pentru mediu, jurnaliștii, cei tre- aceștia trebuie să plătească cu viața pentru că apără principii. sau uh, înregistrat deja sute de morți și în regiunea Amazonului sunt, uh, este locul unde se înregistrează cele mai multe asasinate. Conform martorilor, aceste cifre sunt mult sub realitate. În 2018, 160 de activiști pentru drepturile omului au fost uh, uciși pentru că au îndrăznit să militeze pe, împotriva mineritului, împotriva defrișării. De altfel, factorii răspunzători de poluare și de amenințările care sunt uh, la care sunt expuse zi de zi aceste persoane, pentru că acestea îndrăznesc să militeze pentru protecția mediului. Există, de drept, criminali angajați pentru a ucide acești activiști. Marea majoritate a acestor crime rămân nepedepsite. Premiul Saharov și această candidatură comună reprezintă o modalitate de a onora activiștii pentru drepturile omului și pentru a promova un subiect central de pe noastră de zi. Doamna Marisa Mateus. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Brazilia trece prin vremuri tulburi la ora actuală. Reușitele din ultima perioadă sunt puse sub semnul întrebării. Acum, în fața ochilor noștri, avem trei persoane, trei candidați care au făcut lucruri remarcabile pentru drepturile omului. Ce se întâmplă la ora actuală în Brazilia este deosebit de îngrijorător. Ce se întâmplă, de pildă, în regiunea Amazonului? Avem nevoie de răspunsuri la schimbările climatice. Trebuie să punem în aplicare o nouă politică, însă Președintele Bolsonaro nu recunoaște, nu este de acord cu acest lucru. Trebuie să protejăm regiunea Amazonului în fața unei supraexploatări și trebuie să ajutăm populația indigenă care are nevoie de acest teritoriu pentru a supraviețui. Având în vedere violența care se răspândește în țară, uciderea Marielei Franco și încarcerarea multor altora ne arată cum uh, activiștii sunt în pericol în această țară. Noi trebuie să venim în apărarea lor, trebuie să folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziție, trebuie să îi cerem comunității internaționale să se implice, mai ales aici în Europa, trebuie să punctăm mai mult pe conștiința socială, pe conștiința de mediu, E vorba de apărarea fiecărui principiu. Trebuie să protejăm mediul, trebuie să protejim, protejăm oamenii, trebuie să apărăm toate aceste resurse pentru generațiile viitoare. Șeful Raoni, Codelis Silva dos Santos, Mariela Franco, sunt persoane care s-au implicat pentru cei defavorizați, Mariela Franco, de altfel o persoană de culoare care milita pentru drepturile comunității LGBTI, a fost coordonatoare pentru drepturile omului și drepturile cetățenești din calitate uh, de deputată pentru Rio de Janeiro. În discursurile dumneiei vorbea adesea de încălcarea directă a drepturilor omului, încălcare de care se făceau vinovate autoritățile. Mariela Franco a fost ucisă cu brutalitate pe 14 martie 2018. Ucica și ei sunt în continuare liberi. Procedura judiciară inadecvată arată clar că autoritățile nu se implică în elucidarea acestei crime. Iar șeful Raoni este un activist care de peste patru decenii militează pentru protejarea regiunilor uh, din Amazon, din uh, statul Paraná. Și acolo locuiau de altfel rudele um, lui Clodelis Silva dos Santos, fratele și cumnata dumneai erau activiști pentru drepturile, pentru mediul înconjurător, fuseseră uciși. Uh, de altfel, doamna Dos Santos spusese la o conferință internațională că și dumneavoastră ar putea fi ucis oricând. Lucru care a declanșat un fel de proteste internaționale. S-a creat de altfel o campanie internațională în onoarea dumneavoastră o conferință internațională care reunește activiști uh, pentru mediu, pentru drepturile omului. Șeful Raoni este o figură carismatică, este șeful uh, tribului Kayapo din bazinul Amazonului și-a dedicat întreaga viață apărării mediului înconjurător. Din anii 80, datorită implicării dumnealui a crescut conștientizarea situației uh, popoarelor indigene. A reușit uh, să obțină un acord național pentru protejarea peste 700 de mii de metri pătrați. În uh, călătorile dumnealui și în Europa a atras atenția asupra faptului că ce se întâmplă în Brazilia este un pericol, o amenințare pentru noi toți. Dumnealui este de asemenea candidat la Freedom's Prize. Iată de ce șeful Raoni, Clodelis, Silva Dos Santos și Mariele Franco merită să primească premiul Sakharov, mai ales pentru că acest premiu este un premiu pentru libertatea de gândire. Toți aceștia se află în continuare alături de noi și este adevărat onoare să pot prezenta candidatura lor comună. Mulțumim, acesta a fost mm, primul candidat. Trecem la al doilea, Alexei Navalny, care a fost uh, nominalizat de PPE. Începem uh, mai întâi cu clipul de prezentare. Alexei! Мы вместе, и мы победим!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 Thank you. Now I give the... Mulțumesc, dau acum cuvântul doamnei Sandra Calniete. Mulțumesc. Stimați eurodeputați, grupul PPE l-a nominalizat pe Alexei Navalny, un uh, lider rus al opoziției, uh, la premiul Sakharov pentru libertate de uh, gândire. Suntem absolut convinși că dacă oferim acest premiu lui Alexei Navalny, am juca un rol important în susținerea opoziției din Rusia și de asemenea susține lupta opoziției pentru democrație și pentru drepturile omului. Trecutul plin de activități al lui Navalny și sprijinul public de de care beneficiază în ciuda presiunii autorităților împotriva sa personal, împotriva rudelor sale și împotriva uh, suporterilor și colegilor săi, demonstrează practic angajamentul pentru aceste valori. Navalny uh, este recunoscut la nivel intern și internațional uh, ca uh, liderul cel mai uh, vizibil al libertății uh, din Rusia. Din 2008, Navalny este un luptător activ împotriva corupției și a uh, altor asemenea practici din uh, Rusia. Este fondatorul uh, Fundației Anticorupție stabilită în, uh, ființată în 2011, care face anchete minuțioase și care expune cazuri de corupție și nepotism. Este unul dintre uh, uh, cei mai căutați uh, politicieni, politicien pe rețelele de socializare din Rusia. Are 3 milioane de persoane care îi urmăresc activitatea. A candidat ca la funcția de primar al Moscovei, a ieșit pe locul 2 și de atunci se confruntă cu presiuni constante din partea autorităților. N-a mai avut voie să candideze la nivel local, parlamentar sau prezidențial. Uh, a uh, petrecut aproape 300 de zile în închisoare din 2011 încoace. Uh, a avut um, de ispășit sentințe scurte, mai ales pentru diverse acuzații, printre care participare la mitinguri publice. Mai mult de trei persoane au fost deținute pentru aceste marșuri, însă alegerile de pe 8 septembrie, eh, datorită strategiei inteligente de eh, votare eh, a lui Navalny, a presupus că a existat posibilitatea ca Uh, oponenți ai puterii să uh, câștige locuri în uh, consiliile locale. Partidul de guvernământ a pierdut astfel o treime din locurile din Consiliul Local din Moscova. Stimați colegi, vă rugăm să susținem, vă, vă rog să susțineți candidatura lui Alexei Navalny la premiul Sakharov pentru că așa am putea transmite un semnal clar societății civile din Rusia că noi, în Parlamentul European, uh, auzim vocea uh, tinerei generații de ruși care își doresc um, o schimbare și o alternativă la regimul actual din Rusia. Vă mulțumim! Thank you. Now I give uh, the... Mulțumim! Dau acum cuvântul domnului Michael Galler. Well, colleagues, um... Stimați uh, colegi, într-adevăr, uh, Rusia este cel mai mare vecin al nostru din estul Europei, este o provocare constantă pentru noi și cred că singura cale prin care putem să aducem uh, schimbarea în Rusia este aceea de a-i susține pe cei care își doresc stabilirea unei societăți democrate în Rusia. Putem doar să le susținem lupta și să încurajăm societatea civilă din această țară. Atunci când s-a creat uh, premiul Sakharov, cred că în 1988, uh, uh, acest premiu a primit numele unui rus, dar de atunci niciodată până astăzi n-a primit vreun rus acest premiu. unii ar putea spune, da, din păcate trebuie să existe cineva dintr-o țară în care situația uh, democrației sau libertatea de expresie este limitată, precum uh, Rusia. Însă trebuie spus uh, că toate acestea au un efect asupra societății civile în, în Rusia din cauza guvernului actual. Uh, ne confruntăm uh, cu agresiune din partea Rusiei, însă și în relațiile uh, externe și uh, noi trebuie să găsim o cale să încurajăm societatea rusească să-și exprime dorința de a avea condiții decente de trai și un cadru mai pluralist în baza căruia să funcționeze țara. Pentru asta avem nevoie de cei care pot să transmită mai departe idei, de cei care îndrăznesc să vorbească despre ceea ce nu merge bine în această țară. Deja l-am identificat printre ei pe Alexei Navalny, care este o persoană relevantă și care, prin discursurile și activitățile sale, a demonstrat că poate să dea glas uh, dorințelor unei părți tot mai mari a societății uh, din Rusia. Cred că, de altfel, aceasta este și singura cale prin care ne putem apropia uh, Rusia și prin care o putem apropia de uh, vecinii săi uh, imediați, care, de altfel, se tem de Rusia. Rus, rușii nu merită ca vecinilor să se teamă de ei și trebuie să găsească o cale pentru mai multă democrație și mai mult pluralism în Rusia. Pentru asta trebuie să-i susținem pe cei ca Alexei Navalny. De aceea noi, ca și PPE, îl susținem pe el pentru acordarea premiului Sakharov. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, mulțumim și că ați respectat uh, timpul alocat. Ajungem uh, la cel de-al treilea candidat. Este vorba despre un grup de studenți uh, din Kenya numiți The Restorers. Ei sunt nominalizați de către grupul ECR. Începem cu un scurt clip de prezentare, după care voi da cuvântul doamnei asta Kanko. Female genital mutilation, or FGM, often occurs as a way to prepare girls for marriage.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 Mulțumesc, îi dau acum cuvântul doamnei Canco de la ECR. Mulțumesc foarte mult! În ce privește grupul acestor fete, The Restorers, vreau să uh, vă rog să ne alăturăm acelora care reacționează atunci când tinerele fete cer ajutor. Prin inițiativa acestor fete din Kenya, dacă am putea să o aducem la un nivel global, am putea chiar interveni înainte ca fetele să înceapă să plângă. Atunci când uh, eu am fost victima acestei mutilări, nimeni nu a reacționat, lucru care m-a durut cel mai mult. La ora actuală, aproximativ șapte fete pe minut devin victime ale acestei proceduri. Uh, Aproape 500 de mii de fete și femei uh, victime ale acestei practici trăiesc în Europa. Eu aș, uh, îmi place să le numesc supraviețuitoare. E o practică care se desfășoară zi de zi. Cum putem să-i punem capăt? Pentru că atunci ca fată, când ești victima acestei proceduri, nu pierzi doar una din părțile cele mai intime, pierzi de altfel ceva ce nu mai poți găsi niciodată altcândva. Cum ar fi fost viața ta? Altfel, pierzi legătura între tine și părinții tăi. Cum mai poți avea încredere în ei vreodată? Nu mai ai încredere în ei. Iată ce se, ți se întâmplă ca și copil. Nu ai cui să-i spui pentru că e un tabu și este interzis să vorbești despre asta. Iată, ce îmi place de fapt la această aplicație, la această inițiativă, e că poți reacționa la ceea ce simți, poți cere ajutor mult mai ușor și nu simt că își trădează mama. Credeți-mă, eu am avut nevoie de mulți ani pentru a spune în cele din urmă cuiva. Așa că vă rog, haideți să le ajutăm pe aceste fete. Nu e vorba doar de sprijin pentru ele, e vorba și a sprijini emanciparea acestor tinere pentru că el ar fi putut decide să nu facă nimic, să rămână indiferent, însă au decis să facă ceva și au creat această aplicație. Iată, cineva face ceva în Africa. Iar această aplicație ar putea să, se, să fie folosită și aici, în Europa, nu doar pentru această formă de violență cu un caracter uh, special. După care, dacă le conferim uh, premiul Sakharov, ce se întâmplă? ulterior. Suntem cu toții foarte fericiți, ținem câteva discursuri frumoase, după care toată lumea pleacă acasă. Putem continua și să insistăm asupra acestui subiect. Cu grupul fetelor The Restorers, ce putem face? Putem să le ajutăm și putem continua să insistăm în Parlament pentru a obține rezultate. Iată de ce vreau să vă spun că nu ține de grupul nostru, nu e o inițiativă asupra căreia ECR deține monopolul. E vorba de multe fete de 5 ani și eu am avut 5 ani odată. Nu contează. Eu, de pildă, atunci nu țineam neapărat să vină doar mama mea. Vroiam ca cineva să vină. Vă mulțumesc pentru sprijin. Acesta a fost cel de-al treilea candidat. Trecem la cel de-al patru. E vorba de Ilham Toti. A fost propus de grupul Renew Europe.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 我唯一的牵挂就是母亲和孩子嘛。Thank you. Now I give uh, the floor. Dau acum cuvântul domnului Ilhan Chiuciuc de la Renew Europe. Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Din păcate, Știm că China încalcă drepturile omului, dreptul libertății de asociere, drepturile minorităților, dreptul libertății religioase. Autoritățile chineze i-au atacat pe etnicii uiguri, membru, membrii ai comunității musulmane din China. E o adevărată politică de stat aceea de a-i priva pe uiguri de drepturi. Există nenumărate lagăre unde acești unde uigurii sunt torturați în aceste locuri. China recoltează organe de la deținuții uiguri, lucru inacceptabil și rușinos. Lumea nu poate rămâne în tăcere în fața acestei nedreptăți. Iată de ce grupul Renew, împreună cu colegii de la alte grupuri politice, au decis să-l propună pe profesorul Ilham Toti pentru premiul uh, Saharov 2019. Domnul Ilham Toti nu este doar uh, intelectualul uigur cel mai respectat la nivel global. Dânsul a promovat întotdeauna un uh, dialog pașnic între chinezi și um, etnicii uiguri. Din cauza blogului dumnealui a devenit ținta numărul unu acum a guvernului chinez, a fost atacat de separatism, după care a fost aruncat în închisoare în 2014. La ora actuală se află peste un milion de uiguri în aceste tabere de reeducare. Ai uh, decerna premiul Saharov domnului Ilham Toti arată că nu rămânem indiferenți. În 2016, uh, dumnealui a fost uh, nominalizat pentru prima dată. Își continuă angajamentul, sperând ca într-o zi glasului să fie auzit. Mulțumesc, îi dau acum cuvântul domnului Philip Bannon de la Renew. Uh, thank you. Mulțumesc, dragi colegi. Ilham Tokri a luptat timp de două decenii ca să stimuleze dialogul și înțelegerea între uiguri și chinezii Han. El a dorit reconciliere și nu separatism. El reprezintă o nouă generație de scriitori puși în pericol, care își folosesc talentul pentru a lupta împotriva oprimării Totuși, există locuri un, din lume unde nu există libertate de cuvânt sau expresie. El a fost condamnat în 2014 la închisoare pe viață după un proces uh, ridicol de două zile. Soția și copiii nu l-au văzut de 2 ani, familia nu primește niciun fel de informații legătură cu starea lui. Asta ar fi inacceptabil într-o țară democratică. Poporul lui Gur a fost supus unei represiuni fără egal de către guvernul chinez în ultimii 2 ani din cauza identităților uh, etnice unice și a credințelor lor religioase. Din aprilie 2017, peste un milion de uiguri au fost uh, reținuți în mod arbitrar într-o serie de lagăre, unde sunt forțați să-și uh, abandoneze credințele religioase și etnice, să jure loialitate guvernului chinez. Cred că cazul lui Ilham Tokyo este foarte important, dat fiind contextul internațional și preocupările legate de drepturile omului. stimularea unor valori moderate islamice în fața unui stat represiv, eforturi de a deschide linii de dialog între minoritatea um, musulmană și majoritatea Han, uh, reprimarea oricărei opinii diferite de către un stat autoritar. Pentru munca sa în domeniul diversității a primit o serie de premii. Profesorul Tocte a fost de asemenea nominalizat pentru premiul Saharov anterior și Uh, situația n-a făcut altceva decât să se înrăutățească în ultima perioadă. Viața și cariera lui Ilham uh, exemplifică principiile lui Andrei Saharov și ale premiului Andrei Saharov și de aceea vă rog să vă alăturați uh, în a ne susține pentru a-l nominaliza la premiul Saharov. Mulțumesc, dau cuvântul domnului Rainer Butikofer de la Verzi. Mulțumesc, domnule președinte. Premiul uh, Saharov pentru uh, libertatea de gândire onorează indivizi excepțional care apără uh, drepturile fundamentale și libertățile umane. Profesor Tohia a realizat acest lucru apărând și promovând drepturile omului și libertatea academică într-o manieră inclusivă și pașnică. Prin scrierile sale, el i-a îndemnat și pe alții să și împărtășească opiniile, a încurajat diverse grupuri etnice să recunoască provocările fiecăruia, să susțină reciproc drepturile și să, și-a susținut uh, schimbul liber de idei în uh, campus universitar și dincolo de acesta ca instrument de promovare a drepturilor omului. Dacă i-am dat acest premiu Saharov profesorului Toctiu, i-am dat un semnal că schimbul pașnic de idei este integral uh, unei societăți pașnice și că dialogul și respectul sunt fundația dreptul omului în întreaga lume. Și dați-mi voie să adaug încă un lucru, o, o propoziție simplă, dar amară. Rigurile uigurii din uh, Xinjiang uh, trăiesc în cel mai rău stat polițienesc care există astăzi pe lume. Dacă Parlamentul European nu vorbește în numele lor, atunci cine ar putea să o mai facă? Și dacă îl nominalizăm pe Inam Tutui, uh, putem onora un individ care reprezintă cea mai pașnică și austeră ambiție a acestor oameni. Thank you. That was the fourth candidate. Now we move. Mulțumesc că acesta a fost al patrulea candidat. Trecem la al cincilea și ultimul. Uh, vor fi susținuți, uh, e vorba de Sean Willis și Maria Franco, nominalizați de grupul Verde și prezentați de doamna Neumann, dar mai întâi un scurt video. Are this supposed to be sound too, or? Okay. Then we perhaps stop and try again reluăm cu sunet. Thank you. Now I give the floor. Mulțumesc. Dau cuvântul doamnei Neumann din partea verzilor. Dragi colegi, Maria Franco avea 11 ani când a trebuit să vândă lucruri pe stradă ca să aibă bani pentru școală. A terminat școala, a terminat universitatea, a continuat să vorbească în numele uh, celor care trăiau în favele din Rio de Janeiro ca și a devenit uh, consilier ofici, uh, municipal în Rio și s-a confruntat cu multe provocări și amenințări și homofobie. Pe 14 martie 2018, ea și șoferul ei au fost împușcați. Pentru mine, Mariela Franco reprezintă perfect uh, diversitatea Braziliei este o afro-latina, era în mod deschis lesbiană, este o mamă, o femeie, este, a, fost, a avut o voce extraordinară și era extrem de pasionată și avea trei, doar 39 de ani când a fost asasinată. Uh, doar 4 ani mai uh, în vârstă decât sunt eu astăzi. Uh, Turini este încă în viață, dar a trebuit să fugă în exil. este primul politician ales și mod deschis gay în Parlamentul brazilian și el luptă pentru drepturi egale pentru persoanele LGBT în Brazilia. Și din cauza muncii sale, adesea a primit numeroase amenințări cu moartea. În ultimii ani a putut să plece de acasă numai apărat de bodyguards. El se simte ca și cum uh, ar fi într-o închisoare mobilă, așa a spus uh, jurnaliștilor care intervieva. Și toate astea numai pentru că apără cu putere drepturile persoanelor LGBT din Brazilia, pentru că a făcut gălăgie, pentru că n-a vrut să tacă din gură. Știu că Jean n-ar fi vrut niciodată să plece în exil, dar anul acesta a trebuit să plece și cei dintre noastre care vorbiți cu activiști în exil știți cât de greu este acest pas de făcut pentru mulți dintre ei. În Brazilia, cuplurile de același sex poate că au dreptul să căsătorească și să adopte copii, dar asta nu e suficient să protejeze comunitatea împotriva unor violențe crescânde, care uneori este susținută și aprobată de figuri publice, cum ar fi chiar președintele. Și astăzi, Brazilia deține un record foarte trist. E, are cea mai mare rată de crime LGBTI. LGBTI Cifra înregistrată anul trecut reprezintă mai mult de o persoană ucisă în fiecare zi, numai din cauza ceea ce persoana respectivă este și pe cine iubește. De aceea, lupta lui Jin și Mario reprezintă lupta atâtor oameni care au luptat împotriva rasismului, care luptă pentru mobilitate socială și uh, împotriva discriminării și a violenței împotriva comunității LGBTI. Pentru cei care fac asta, nu doar în Brazilia, ci peste tot în lume, uh, libertatea de acțiune se reduce. Comunitatea LGBTI se confruntă cu discriminare, persecuție și violență. 72 de țări în acest moment încă criminalizează homosexualitatea. Dragi colegi, vreau să fac un lucru foarte clar. Maria și Franco sunt politicieni și n-au făcut nimic altceva decât facem noi aici. Ei luptă împotriva discriminării, ei uh, uh susțin uh, uh, constituenții lor, votanții lor. Ei se luptă pentru dreptul de a fi tratați corect și cu demnitate. Totuși, Mariel este mort și Gemorist a trebuit să plece în exil, un exil în care încă este ținta unor campanii de dezinformare și de fake news și asta nu putem accepta. Dragi colegi, grupul nostru, grupul Verde și 43 de membri individuali i-au nominalizat pe Mariel Ranco și Jim Rees pentru acest premiu, Saharov de anul acesta, pentru că noi credem că vocile lor trebuie să fie auzite și lupta lor trebuie protejată și pentru că noi credem că munca lor trebuie să fie susținută de acest Parlament. Drepturile LGBTI sunt fără îndoială drepturi ale omului și este timpul ca premiul Saharov să fie dat unor persoane care reprezintă comunitatea LGBTI și care se luptă pentru drepturi egale, așa cum a făcut, fă, făcut Mariel Franco și uh, Tarecin. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc! Mulțumesc tuturor colegilor pentru nominalizări. Acum, fără să mai întârzi, dau cuvântul doamnei uh, Alena Droace pentru un scurt schimb de opinii. Da, aveți cuvântul, am văzut câțiva colegi uh, care vor să ia cuvântul, facem listă, o să avem maxim până la 18.30, așadar vă rog uh, să fiți succinți ca să putem să dăm cuvântul fiecăruia înainte de sfârșitul dezbaterilor noastre. Bernard, așadar, începem cu Bernard. Bernard. Fiecare dintre candidații care au fost prezentați de diferiții vorbitori merită în mod evident pre- premiul uh, Saharov. Fiecare dintre ei l-ar merita de o mie de ori. Dar, dacă ne uităm la starea în care se află astăzi lumea și situația la nivel mondial, vedem că astăzi cea mai mare dictatură, cea mai puternică, cea mai tehnologizată și modernizată și, prin urmare, cea mai terifiantă, pentru că va fi cea mai capabilă să anticipeze uh, dictaturile de mâine, e bine, știm cine e asta. Este China. Regimul chinez. Acest regim are suficientă putere pe scena internațională și economia chineză este suficient de puternică pentru că asta să intimideze pe mulți. Și nu spun asta într-un mod critic, e un fapt. Deci are puterea să intimideze pe majoritatea, dacă nu totalitatea guvernelor lumii. Cine uh, are astăzi sau cine poate astăzi în mod liber, în mod liber, Cine poate așadar să ia poziție privind represiunea din China, nu doar cea a uigurilor, dar și a tuturor disidenților și, o știm cu toții, a democraților din Hong Kong? E bine, răspunsul este aici. Noi. Acest parlament poate să facă asta. Este singura instituție de o asemenea importanță care are cea mai absolută libertate de a lua poziție în legătură cu lipsa de libertate din China. Și cred că dacă nu o facem anul acesta, anul în care s-a întâmplat uh, protestul în Hong Kong, dar și anul represiunii împotriva uigurilor, atunci vom uh, rata în mod îngrozitor și ne vom fi încălcat în mod îngrozitor în datoririle, într-un moment în care avem toate mijloacele necesare pentru a ne ridica la înălțimea momentului. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, că să dau acum cuvântul lui uh, John Cuevice. Îmi cer scuze pentru pronunțare, spune uh, doamna președinte. Vorba, e vorba de mine? Întreabă doamna Gencovice. Da, uh, cu siguranță aș vrea ca toți nominalizații să primească premiul Saharov. A fost atât de interesant să vedem uh, că sunt atât de mulți oameni curajoși, dar din păcate trebuie să selectăm un singur câștigător. Și dați-mi să încep cu propria mea experiență. Acum, peste 30 de ani, lituanienii s-au uh, unit în uh, lupta pentru independență, pentru a cere libertate din part, în fața Uniunii Sovietice. Deci noi am vrut să scăpăm de regimul totalitar de la Kremlin, de sistemul corupt al Partidului Comunist, și ca unul dintre activiștii din mișcarea de atunci, îmi amintesc cât de important a fost pentru noi fiecare mesaj de susținere și înțelegere pentru cauza noastră din partea vestului democratic. Astăzi, opoziția democratică din uh, Rusia uh, are uh, nevoie de o nouă generație mai tânără pentru a-și apăra drepturile oferite de Constituția Uh, Federației Ruse, dreptul la libertate de gândire, la alegeri corecte și uh, reale. Și în ciuda arestărilor, a violențelor polițienești, a uh, perchezițiilor și a tuturor acestor lucruri, societatea civilă luptă pentru o Rusie mai democratică și care să-și respecte mai mult cetățenii. Acesta e momentul în care Parlamentul European poate demonstra că înțelegem și susținem aceste cereri, dându-i lui Alexei Navalny acest pre, premiu, putem transmite un mesaj puternic poporului rus și opoziției din Rusia că și noi credem că Rusia poate să fie mai democratică, mai transparentă și mai aproape de stilul european de țară. Cred că mesajul acesta nu-i pierdut. Am un vis că Rusia va fi democratică. Poate nu în viața mea, dar nu Trebuie să ne abandonăm visele uh, legate de o Rusie democratică și cu un mod de viață european. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna Bilt. Mulțumesc, doamnă. Stimați colegi, ca femeie, ca și primar, am fost foarte impresionată de prezentarea uh, Uh, the Restorers, care ne reamintește că această problemă a mutilării genitale a femeilor rămâne pregnantă în uh, Africa. Uh, această aplicație devine disponibilă marului public uh, în uh, Kenya și poate la un moment dat să fie folosită și în alte țări din uh, Africa de către toate cele vizate de această practică. Se estimează că 16 state membre, cel puțin, sunt la risc în comunitatea africană. Această aplicație Uh, este una care uh, urmează uh, unealte aplicații dezvoltate de o universitate în 2015. Grupul meu, IDE, va vota pentru acest candidat. Domnul Iordanov. Eu uh, îl susțin pe Alexei Navalny. De ce? Pentru că sunt uh, convins că este candidatul potrivit. Acest premiu pentru el ar fi poate mesajul cel mai eficient și mai eficace pe care l-am putea transmite rușilor. Cred că ar avea cel mai uh, mare impact uh, posibil în Rusia și nu doar în uh, Rusia, ci și în statele europene. Din păcate, în Uniunea Europeană încă mai sunt oameni care nu înțeleg pe deplin amenințările cu care ne confruntăm amenințări lansate de regimul de la Kremlin. N-ar trebui să uităm faptul că Rusia este țara care uh, zi de zi, an la rând, uh, a organizat un război hibrid împotriva noastră, împotriva valorilor europene a democrației, a drepturilor civile, a libertății de expresie și așa mai departe. Firește, sunt foarte mulți activiști pentru drepturile omului peste tot în lume. Acest lucru este adevărat și am uh, întâlnit uh, uh, printre candidați foarte mulți astfel de activiști. Însă Alexei Navalny mai are o calitate. Nu este doar un apărător al drepturilor omului, un activist, ci este un simbol al libertății de expresie, al libertății de gândire el are și capacitatea de a inspira pe cei care cred în uh, el și uh, doresc să îi se alăture. Puteți vedea, am văzut și în clip că sunt foarte mulți cei care cred în el. Cred așadar că este de datoria noastră, fapt de altfel afirmat și de alți colegi, uh, să transmitem un mesaj uh, clar regimului de la Kremlin și anume că ne dorim ca Rusia să se schimbe și că vedem în Navalny persoana uh, care uh, vizează acest obiectiv, apără drepturile omului uh, și este un, uh, un cetățean uh, deosebit uh, care reflectează la un viitor mai bun pentru ruși și Rusia. Mulțumesc! Mulțumim! Ultim vorbitor, Vladimir Timoșevici. Eu unul vă mărturisesc că mă simt confuz și simt un oarecare disconfort că trebuie să alegem pe unul doar dintre tot ce, toți acești candidați. Firește, are rațiune politică ideea de uh, a um, îl uh, premia pe uh, Navalny, însă făcând asta cred că ne-am asumat o mare răspundere morală să nu uh, uh, ne prezentăm respectul pentru acele fete din Africa sau pe militanții din Brazilia. Nu-mi imaginez cum ar putea să facă Parlamentul European astfel de alegere. E o alegere crudă până la urmă. Nu vorbim până la urmă despre Oscar aici, nu vorbim despre filme, costume, uh, actori în rol principal uh, și așa mai departe. Vorbim despre victime reale, de eroi reali și ar trebui să le demonstrăm tuturor acestora că îi respectăm și că știm ce fac și că îi uh, amintim și că îi, îi susținem și că protestăm împotriva uh, încălcării drepturilor lor. Nu știu care sunt detaliile acestui premiu. Nu știu dacă ele ne permit uh, să acordăm acest premiu mai multor candidați, încă dacă, însă dacă n-ar permite, ar trebui să o facem. Mulțumesc. Cred că nimeni altcineva nu mai solicitat să intervine, spunea doamna Arena. Prin urmare, vom încheia acest schimb de opinii. Uh, Bernard a spus mai devreme că persoanele care au fost prezentate sau grupurile de persoane prezentate astăzi de uh, diversi membri uh, sunt uh, cu toții um, activiști pentru drepturile omului, unii au plătit cu viața pentru asta, alții sunt uh, uh, în închisoare pentru ideile lor. E clar că trebuie să le recunoaștem activitatea pentru aceste libertăți pe care ele susțin. Știm uh, că un astfel de premiu ar avea un impact important asupra vieții lor, dar și asupra familiei sau anturajului lor. Și uh, până la urmă noi asta susținem aici în, în Parlamentul European prin acest premiu. Acest premiu practic reafirmă mm, protecția drepturilor omului, care este o valoare fundamentală a Uniunii Europene. Uh, aș dori să mulțumesc tuturor celor care au prezentat acești candidați. Uh, și la final vă anunț uh, procedura, calendarul uh, care ne așteaptă. Următoarea etapă a procedurii pentru premiul Sakharov va fi votul celor trei finaliști. Acest vot este prevăzut pentru marți 8 octombrie aici, la Bruxelles, în cadrul unei reuniuni comune AFET-DV, care se va ține cu ușile închise. Conferința președinților, după care, după, din baza acestei liste, va anunța câștigătorul premiului Sakharov, iar laureatul va fi invitat uh, la un schimb de opinii uh, pe, într-o data de luni 16 decembrie la Strasburg, după uh, care miercuri, pe 18 decembrie la Strasburg, se va decerna în plen premiul Sakharov. Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat și o, vom, o vor mai face în ceea ce privește acest premiu. Vă mulțumesc!